Uh, good morning, dear colleagues. Let's start our work today. Bună dimineața, dragi colegi. Haideți să începem reuniunea noastră. Proiectul de ordine de zi, dacă nu există obiecții, o considerăm a fi adoptat. Am câteva comunicări. Comisia ENVI, împreună cu Comisia de Control Bugetar, vor avea un schimb de opinii privind urmărirea produselor de tutun, data de 12 iulie, miercuri la ora 10.30 dimineața, în contextul reuniunii Comisiei Cont. Dezbaterea se, ref- se referă la un sistem al Uniunii Europene de urmărire a caracteristicilor de securitate a, a produselor de tutun și sunteți cu toții bineveniți să participați la această audiere. Apoi schimbul de opinii DVNV privind uh, răspunsul de urgență și centrul de coordonare și prezentarea comună din nou cu Comisia Cont, raportul special al Curții de Conturi, mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene, members, in particular those who participated to the membrii Comisiei Envi și mai ales cei care au uh, vizitat RCC în data de 30 mai sunt invitați în mod călduros să participe la această reuniune la ora 9 în acea zi, miercuri 12 uh, iulie, la care vor participa și reprezentanții ai DG ECO, cu care vom discuta despre modul în care funcționează RCC, vom discuta rezultatele consultării deschise și analizarea informațiilor se va desfășura tocmai în vederea evaluării de la jumătatea mandatului, preconizată pentru jumătatea uh, lui septembrie. În acea zi, la ora 12, vom avea un alt schimb de opinii cu Comisia Cont, Envi și Deve privind raportul special al Curții de Conturi pe care l-am menționat deja, mecanismul de protecție civilă a Uniunii Europene. Vom avea și o reuniune extraordinară comună a comisiilor ENVI și ITRE în data de 11 septembrie, lunea, de la ora 19 până la 20.30 la Strasburg pentru a discuta amendamentele depuse pe pachetul um, Uniunii Energetice și guvernanța acestea. Astăzi avem un regim uh, lingvistic de 20 de limbi. Ca de obicei, reuniunea noastră este transmisă pe internet și toate documentele pot fi accesate pe internet. Dacă nu vor fi depuse obiectiv până la sfârșitul uh, reuniunii, procesul verbal al a reuniunii din 3 și 4 mai va fi adoptat. Și acum putem să trecem la primul punct de pe ordinea de zi, o reformare a regulilor comune pentru piața internă electricității și avem discutarea proiectului de aviz. Raportor este domnul Poc. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnul președinte. Bună dimineața tuturor. În ultimii 20 de ani, sectorul energetic s-a transformat uh, profund. Mai multe pachete de, ref- de reformare a, deschis piața energetică um, producția, trans, transmiterea, transportul uh, energetic, investiții în uh, energiile regenerabile și în eficiența energetică. În octombrie 2013, concluziile Consiliului au uh, reprezentat o foaie de parcurs și apoi Acordul de la Paris din 2015 a confirmat dorința Uniunii Europene de a fi un lider în combaterea schimbărilor climatice. Tranziția înspre un sistem energetic rezilient și competitiv face necesară o abordare cuprinzătoare. Tocmai de aceea Comisia Europeană a decis să creeze Uniunea Energetică, una din principalele provocări pe care le vom întâmpina înspre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon se referă la o adaptare adecvată a piețelor energetice. Există reguli existente privind uh, sporirea competiției, privind piețele cu ridicata, cele cu amănântul, însă acestea trebuie să devină și mai flexibile pentru a putea să integreze o cantitate tot mai mare de energie de, obținută în mod descentralizat și cu caracter regenerabil informațiile Eurostat ne-au, ne arată că în ultimii 10 ani sursele regenerabile s-au dublat de la 14,4% la 100 la 28,8% în 2015. Energia regenerabilă a devenit competitivă din punctul de vedere al costurilor, uneori este chiar mai ieftină decât cea obținută din surse fosile și uh, reprezintă un milion de locuri de muncă în Europa, atrage foarte multe investiții și ne-a permis să ne reducem uh, dependența de importurile energetice din surse uh, minerale fosile în valoare de 16 miliarde de euro. Piețele pentru electricitate ar trebui să, să permită consumatorilor să participe într-un mod mai activ, să permită apariția unor noi actori, cum ar fi agregatorii. Și să răspundă preocupărilor, de, um, preocupărilor consumatorilor legate de securitatea furnizării de energie. Cu toate acestea, piețele integrate au nevoie de un set uniform de norme, de o cooperare, de o consolidare a cooperării regionale pentru a ne asigura că furnizarea de energie electrică este garantată tot timpul, ne afectând buna, buna funcționare a pieței energetice. Cele două propuneri legislative făcute de comisie se referă la uh, piețele cu ridicata, regulamentul și piețele cu amănuntul prin uh, directivă și astfel se creează o nouă structură a piețelor energetice. Coordonatorii Comisiei Envi au decis să redacteze un proiect de aviz legat doar de directivă și o să mă concentrez doar pe acest dosar în discursul meu de astăzi. Am spus deja că Um, deci vom, vom putea depune amendamente și pe marginea regulamentului și după reuniunea de astăzi a coordonatorilor vom, vom ști mai multe și în legătură cu posibilitatea de a depune amendamente și pe această propunere legislativă, ceea ce ar fi foarte util. Și, în general, salut propunerea Comisiei pentru că permite extinderea um, uh, energiilor uh, regenerabile, permite o mai bună funcționare și o mai bună integrare a noilor actori pe această piață. Propunerea legislativă, pe bună dreptate, pune în centrul tranziției energetice consumatorii. Încearcă să creeze o egalitate de șanse permițând uh, participarea regenabilor pe piață și consolidând cooperarea regională. Cu toate acestea, pentru a ne asigura că obiectivele politicii uh, energetice ale, Uniu- ale Uniunii sunt atinse, atât regulamentul cât și directiva trebuie să fie puțin modificate. Tranziția înspre o economie curată trebuie să se desfășoare într-un mod care să reprezintă o povară suportabilă pentru consumatorii de energie uh, electrică. Ar trebui să uh, acordăm atenție mai mare bunei funcționarea a pieței, pentru care uh, este nevoie de o egalitate de șanse între toți participanții pe piață. Uh, un nou cadru, un nou cadru de, de reglementare trebuie să creeze o condiții uh, onestă pentru uh, noi participanți la piață, cum ar fi agregatorii, și în același timp să nu discrimineze alți participanți pe piață. Securitatea furnizării de energie electrică nu poate fi amenințată uh, și trebuie să fie garantată tot timpul. Cooperarea regională trebuie să se construiască de jos în sus, să fie promovată de statele membre, pentru că dacă nu, va da greș. Eu am depus în jur de 25 de amendamente și sper că uh, cooperând, uh, voi putea coopera foarte bine cu raportorii din umbră, pentru că este vorba de o agendă uh, tehnică nu neapărat politică și acest lucru ne va permite să obținem cât mai repede posibil un rezultat uh, pozitiv. Și uh, structurarea piețelor uh, de energie va fi deosebit de importantă pentru îndeplinirea Uniunii Energetice. Vă mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, dau acum cuvântul raportorilor din umbră și, desigur, colegilor care doresc să intervină și de asemenea. Doamna Pietikainen, în primul rând. Mulțumesc, mulțumesc și colegului meu, Pavel Poc, pentru modul extraordinar în care a redactat acest proiect de aviz și pentru explicarea mizei pentru Comisia ENVI. Pentru Comisia noastră, cred că există câteva puncte prioritare. În primul rând, știm cu toții că piața uh, pentru energia electrică este în transformare, ceea ce înseamnă că trebuie să stabilim obiectivul de, de, de decarbonizare acestei piețe până în 2050. Asta înseamnă că va trebui să promovăm și mai mult uh, sursele regenerabile de energie. În al doilea rând, uh, avem nevoie de rețele inteligente pentru a face față Uh, momentelor în care se folosește cea mai multă energie electrică și apoi să garantăm și existența unor resurse flexibile de energie. Avem nevoie de toate aceste măsuri, pentru că, din punctul meu de vedere, trebuie să respectăm obiectivele de decarbonizare. În al doilea rând, trebuie să stabilim, să dăm prioritate uh, surselor regenerabile, pentru că dacă nu vom ajunge în uh, situația în care sursele regenerabile de energie vor fi de categoria a doua, pentru că vom recurge uh, tot timpul la uh, energia nucleară. Și nu se va putea spori pas cu pas furnizarea de energie regenerabilă. Dacă acestea vor deveni prioritare, plecând de la mecanismele de piață și de la stabilirea zilnică a prețurilor, atunci, treptat, treptat, în momentul în care ponderea acestora va crește, vechile instalații vor putea fi și vor trebui să fie, uh, să fie închise. Pentru că altfel nu o să ne atingem obiectivele de Um, reducerea ponderii acestora de la 70 la 40 la 30% și doar așa vom putea să închidem instalațiile care produc energie electrică din surse fosile. Este un lucru valabil și în alte și, și din punctul de vedere al consumatorilor și a, mai ales a consumatorilor energofagi. Energia uh, voltaică poate să aibă o pondere tot mai mare. Peste, peste 30 de ani se, se anticipează că se va ajunge la volumul actual al uh, energiei nucleare din Europa. Consumatorii care, cons- care produc această energie regenerabilă ar trebui și ei să se bucure de o, uh, să fie o prioritate pentru noi pentru a putea uh, livra această energie electrică în rețelele naționale. și există o legătură evidentă și cu rețelele inteligente, cu contoarele inteligente, în lipsa cărora uh, rețeaua nu poate fi ajustată așa cum ne dorim. Nu acesta este obiectivul direct al acestei directive, însă am putea să cerem o interconectare mai mare și uh, crearea unor uh, super rețele, pentru că uh, dacă nu există o super rețea europeană de mare voltaj, nu putem să folosim uh, energiile regenerabile în mod eficient. Rețelele de transmisie sunt uh, vechi, deci nu ne, și nu ne permit și putem, de exemplu, să avem econom, economisiri de 20% doar prin înnoirea uh, rețelei de transport a energiei electrice. Și dacă vom avea un asemenea, o asemenea super rețea, contoare inteligente, toate aceste lucruri vor fi utile pentru bunătățirea uh, funcționării uh, pieței de energie electrică. Mulțumesc, doamna Ris, în numele Aldă. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Punset, care de fapt este raportor din umbră pe acest subiect, nu este, din păcate, prezent astăzi și o să vă prezint remarcile dumnei. În primul rând, salută propunerea Comisiei, care este un foarte bun punct de plecare. Ar dori de asemenea să mulțumesc raportorului pentru proiectul de aviz pentru activitatea sa și dumneavoastră consideră că următoarele elemente trebuie să fie consolidate și mai mult. Angajarea consumatorilor uh, din toate punctele de vedere, facilitând accesul lor pe piețele uh, electrice, deci orice decizie de mărire a taxelor pentru autogenerare ar trebui să fie luată în urma unei analize profunde a costurilor și beneficiilor la care să participe toate părțile interesate. Pentru că taxarea um, energiei electrice uh, autogenerate poate reprezenta o, un obstacol în calea dezvoltării acestui model de afaceri, pentru că ea um, stabilitatea um, și um, nu sprijină acest model de afaceri. Este un lucru adevărat pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru gospodării. În al doilea rând, beneficiile de mediu economice și sociale pe termen lung trebuie avute în vedere în momentul în care vom stabili ce înseamnă un cost uh, rezonabil de, pentru a avea acces la aceste rețele pentru toate tipurile de consumatori. Și nu în ultimul rând, doamna Fânset ar dori să sublinieze rolul interconectorilor, care un rol cheie pe piața internă energetică, nu doar din punctul de vedere al garantării furnizării, dar și pentru că au un rol esențial pentru a atinge obiectivele energetice și cele de mediu. Ele îmbunătățesc eficiența sistemelor energetice și reduc volatilitatea piețelor, ceea ce are un efect pozitiv asupra consumatorilor. Da? Punset va depune amendamente în acest sens și așteptă cu nerăbdare o cooperare uh, rotnică cu raportorul. Hmm? Mulțumesc, doamna Kilonen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset raportöörille hänen pohjatyöstään. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc și eu raportorului. a cărui raport este deosebit de bun. În legătură cu piețele energetice, aș dori să vă spun că am și eu câteva amendamente care se referă la eficiența energetică și la inovarea uh, reprezentată de sursele uh, regenerabile, de nevoia de a sprijini tehnologia, cercetarea uh, din acest domeniu de către Uniunea Europeană. Sprijinul oferit de Uniunea Europeană trebuie să țină seama pe termen lung de un model care să garanteze o emisie redusă de gaze cu efect de seră. În același timp, o să mă refer la deșeuri, la economia circulară, în cadrul căreia trebuie să motivăm mai multe uh, domenii de activitate economică cu alte obiective stabilite în uh, diferite propuneri uh, legislative. Trebuie să țină seama și de chestiunea depozitării, salvării de energie, să țină seama de um, energia obțin, obținută din mare, de exemplu, de exemplu uh, securitatea energetică și eu, fiind o, un politician uh, pentru care pacea este deosebit de importantă, aș dori să fac trimitere și la importanța securității uh, ciber, uh, cibernetică. În Europa tot mai mult se discută despre sărăcia energetică. Nu este un subiect uh, de actualitate în țara din care provin eu, ci mai degrabă în Europa Centrală și de Est, unde auzim că oamenii au dificultăți foarte mari pentru, a-și, pentru a avea acces la energie electrică, pentru a-și achita uh, facturile și din acest punct de vedere lucrurile trebuie să fie îmbunătățite pentru toți acești cetățeni. Mi se pare important de asemenea să dezvoltăm mai mult uh, rețelele uh, energetice, fără de care nu vom putea să avem o adevărată cooperare în familia europeană. Și a, aș dori să mă refer și la ideea energiei ca servicii, la transport, de asemenea mobilitatea care poate fi oferită ca un serviciu și când discutăm despre piețele energetice, apare tot mai des ideea, conceptului de servicii. Și după aceste remarci, aștept cu nerăbdare cooperarea cu colegii și cu raportorul. Mulțumesc, domnul Scrilac, acum. Thank you, Madam Chair. Uh... Mulțumesc, domnul președinte. În partea verzilor, primim eh, pozitiv acest raport, domnului Pot, ca o bună bază de pornire Aș dori să evidențiez o serie de aspecte pe care le consider importante și care ar putea, într-adevăr, îmbunătăți acest aviz. Știți că, în același timp, trebuie să păstrăm acest dosar în sfera noastră de competență. Am ascultat-o pe doamna în care spunea că trebuie să stabilim o țintă clară în materie de reducere a emisiilor de dioxid de carbon și să subliniem în acest uh, aviz instrumentele ce pot contribui la atingerea acestui obiectiv. E important uh, să adăugăm elemente importante, cum ar fi mecanismele de dezvoltare a capacităților și cum să utilizăm uh, instrumentele existente pentru a spori integrarea recursului la combustibil regenerabil. În documentul privind Uniunea Energetică se vorbește de importanța capacitării cetățenilor în acest efort. Ne trebuie un text mai ferm în legătură cu implicarea civică, comunitățile energiei care pot contribui la atingerea acestor obiective. cum pot contribui inclusiv indivizii la această piață a energiei. De asemenea, generarea de energie la scară redusă e importantă și ar trebui să fie menționată aici, în aviz și în rezoluția noastră finală. Cetățenii, vând, consumatorii de energie evident și trebuie să operăm o diferențiere în trei grupuri. Un grup care probabil nu este interesat să participe activ, dar care poate participa la nivelul agregării. Și am propus definiții necesare pentru astfel de protagoniști. În orice grup ar fi împărțiți acești consumatori, eh, cu toții au nevoie de tehnologii inteligente. Eh, primul grup, care este mai puțin proactiv, eh, la cerere ar trebui să poată și ei primi informații detaliate în legătură cu nota de plată la energie. Grupul mai activ, trebuie, pentru grup mai activ trebuie să încurajăm un rol mai activ și o implicare mai activă enable them to be more active on, on electricity market. Și cu a treia categorie, evident, ar trebui de asemenea să avem în vedere măsuri de implicare mai ferm. Cam atât deocamdată în ceea ce mă privește și sperăm că vom lucra foarte bine împreună în definitivarea acestui text. Mulțumim, doamna Dornano. Mulțumesc, domnul președinte, eh, și mulțumesc raportorului, domnul Poc. Reforma acestei directive privind eh, regulile pentru piața comună a electricității trebuie să se alinieze la obiectivele generale din domeniu. În contextul crizei actuale, se pare că este nevoie de intervenție, reglementare în materie de prețuri la energie. Se pare că liberalizarea acestui sector nu a dus la o aprovizionare mai sigură și n-a dus la o stabilitate a prețurilor. De altfel, această directivă nu trebuie să prejudicieze neutralitatea tehnologică în alegerea surselor de energie, încurajând o deplasare spre 100% electric. De, deci, se propun amendamente în acest sens. În ceea ce privește proiectul de aviz, raportorul are dreptate când cere eliminarea formatului comun pentru date. Procedura comună de date tindea să se substituie formatelor de date naționale adoptate de state membre. Este evident imposibil să creăm o povară disproporționat de mare pentru statele membre care deja au astfel de baze de date. Mă bucur să văd că se menționează acolo cazurile de forță majoră pentru care nu există altă soluție decât reglementarea temporară a prețurilor. Sigur, trebuie limitată presiunea de creștere exercitată asupra prețului final al electricitate, însă nu sunt de, de acord cu raportorul atunci când se uh, enunță imperativul rentabilității pomenit atunci când se vorbește de stocarea electric- de electricitate. Studiile de profil ne arată că acest lucru duce la deteriorarea calității serviciilor și, în anumite cazuri, amenință siguranța instalațiilor și a echipamentelor, dată fiind scăderea de calitate care survine automat. Sigur, un minim de concurență este necesar pentru a încuraja inovația, însă astfel de concurență nu trebuie să devină un scop în sine, ajungând astfel să lucreze împotriva intereselor statelor și a consumatorilor. Mulțumesc, domnul Pedicini. Eh, mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc și eu raportorului. Politica noastră energetică din totdeauna se bazează pe un model care își dorește să treacă de la, uh, central, de la instalațiile centralizate și este pentru o descentralizare cu emisii scăzute de carbon. Deci suntem de acord cu obiectivele acestei propuneri. În ce privește aceste obiective, mă întreb însă cum e posibil să gestionăm problema interconectărilor transfrontaliere ca cele care permit vânzarea de energie în țări cum ar fi Italia, dar energie produsă în Franța, din surse nucleare. Deci, când, uh, din ce, în ce privește producția de energie, uh, sunt două țări învecinate care au alegeri complet opuse. Spun asta din punct de vedere cetățenilor. Cetățenii francezi plătesc un preț foarte mare pentru a se produce această energie, care apoi e vândută foarte combinabil în Italia și asta folosește la menținerea în picioare unui sistem de producție costisitor. Iar Italia, pe de altă parte, revinde această energie propriilor cetățeni cu un preț foarte ridicat. Deci, în aceste logici uh, mercantile, nu e loc pentru o adevărată participare a cetățenilor, rezultatul fiind că, deși e enorm potențialul unor țări ca Italia, din punct de vedere al producției uh, din surse regenerabile, cetățenii italieni trebuie să plătească factura cea mai ridicată din Europa. Pare chiar absurd, dar la noi se plătește mai mult Uh, pentru cei care consumă mai puțin. Se plătește pentru a menține incineratoarele, pentru uh, a um, demantela centralele și toate acestea fără ca cetățenii să-și dea seama, pentru că facturile nu sunt deloc clare și transparente și nu sunt deloc de înțeles uh, după cum s-ar dori din indicațiile instituțiilor europene. Vom face amendamentele în acest sens pentru a contribui la aviz. Mulțumesc! Is Gostet? Mm, doamna Gostet, aveți cuvântul. Mulțumesc mult, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să-i spun uh, colegului Pedicini că nu cunoaște foarte bine situația din Franța. Până acum, francezii au avut norocul de a plăti un uh, preț rezonabil la electricitate. Sigur că lucrurile se vor putea schimba cândva, dar deocamdată nu e cazul. Revin la raport, felicit pe raportor pentru că s-a descurcat de minune, a lucrat foarte temeinic pe o temă care nu e deloc simplă. Piața electricității trebuie să fie mult mai flexibilă, dat fiindcă trebuie să integrăm energiile regenerabile, trebuie să gestionăm în mod dinamic consumul și asta cere flexibilitate. E important să ținem contul, ă, cont de semnale pe termen lung care ne vin de pe piață. În acest sens, propunerea Comisiei ar putea fi întărită pentru a permite contracte pe termen lung, pentru că avem nevoie de vizibilitate. Dacă nu avem astfel de contracte pe termen lung, furnizorii noștri de electricitate s-ar putea să aibă dificultăți. De asemenea, statele membre ar trebui să poată crea aceste mecanisme de dezvoltare a capacității. Aceste mecanisme asigură, asigură, asigură aprovizionarea cu electricitate în condiții sigure. Sigur, trebuie să existe anumite condiții. Comisia și-a formulat deja o serie de opinii pe această temă, dar noi am putea eventual insista mai mult. Apoi, crearea de centre operaționale regionale Cred că e o idee bună, însă trebuie să avem mare grijă ca aceste centre să nu afecteze negativ posibilitatea celor care gestionează rețelele de transport să asigure echilibrul sistemelor electrice. E esențial acest lucru. Și apoi, sarcinile de ordin analitic pot fi transferate către aceste centre pentru ca piața să fie mai bine integrată, asta ne dorim cu toții, Însă toate funcțiile operaționale, în opinia mea, nu pot fi transferate, pentru că, în astfel de caz, ajungem să disociem între decizia operațională și responsabilitate. Și acest lucru este deosebit de important. Trebuie să fim foarte vigilenți la acest capitol și cred că o serie de reguli de subsidiaritate în acest domeniu sunt deosebit de importante. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim. Urmează domnul Balcio. Mulțumesc foarte mult că îmi dați cuvântul. Aș vrea să adaug și eu o serie de observații la cele spuse deja, în sensul subsidiarității mai ales. Parlamentul austriac și Parlamentul maghiar au prezentat un aviz motivat președintelui Parlamentului European. Era vorba de aceste mecanisme de capacitate. Noi am dorit ca Agenția Europeană să accepte de acestor mecanisme de capacitate, însă dacă ne gândim pe termen lung, trebuie spus că până acum s-a operat pe baza principiului subsidiarității. Statele membre au luat toate deciziile și nu înțelegem de ce acum se dorește schimbarea acestui sistem. Și apare și o altă chestiune, chestiunea definirii energiei mixte sau mixului energetic. Am vrea să asigurăm investiții menite a reduce emisiile de carbon dar țintele nu pot fi realizate de centrale de energetice de unele singure. Să ne gândim și la Convenția de la Paris. Statele membre trebuie să se înscrie în cotele de emisie stabilite prin acest tratat. acest lucru are implicații directe asupra mixului energetic și statele membre nu pot pune pe picior un astfel de sistem. După cum spunea și doamna Grostet și după cum spune și acest aviz al Parlamentului Austriac, deosebit de importante sunt aceste centre regionale operaționale ca în ultimă instanță, însă, ar putea să devină centre de constrângere și anumite funcții importante vor fi luate de la statele membre și transferate către acestea. Însă aprovizionarea cu energie este în sfera de competență a statelor membre. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul Caputo. Eh, Presidente. Innanzitutto voglio ringraziare il... Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc domnului Poci pentru un eh, foarte bun document și pentru toată munca făcută. Piața integrată a energiei, eh, pe deplin funcțională, e cel mai bun instrument pentru a garanta prețuri accesibile la energie, a asigura aprovizionarea cu energie și a permite integrarea eficientă economic a uh, unor volume mai mari de energie electrică din surse regenerabile. Propunerea Comisiei merge pe calea cea bună, cum a spus Pavel, pentru a adapta regulile de pe piața actuale la modurile mai avans, noi de generare a energiei și pentru a garanta o mai mare participare la piață a consumatorilor. Dar trebuie să garantăm ca tranziția spre economie curată să se petreacă astfel încât consumatorii să nu aibă de plătit facturi exagerate, protejând consumatorii cei mai vulnerabili uh, în condiții de sărăcie energetică și consumatorii trebuie să de, dețină toate informațiile necesare pentru o alegere informată a furnizorului de energie electrică. Prețurile competitive sunt fundamentale pentru creșterea și bunăstarea consumatorilor din Uniunea Europeană și sunt punctul central al politicii energetice a Uniunii Europene. Deci e esențial un nou cadru juridic la nivel european și la nivel național, cu condiții echitabile pentru participarea noilor actori eh, la piață, cum ar fi agregatorii sau colectivitățile energiei la nivel local. Dar pentru acestea, sigur, sunt necesare norme clare. Încă o observație în ce privește simplificarea integrării energiei regenerabile și participarea consumatorilor la piața energiei în mod mai eficient pentru difuzarea unor instrumente inteligente. Soluția ar fi să avem o fază de adaptare a noilor instrumente la cele deja existente. Adică ă, să facilităm alegerea consumatorilor. Mulțumesc. Thank you. And now, Madame Dali. Mulțumesc, doamna Dali. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să încep prin a-i mulțumi raportorului. Vreau să-i mulțumesc foarte mult pentru cele făcute în pregătirea acestui aviz, care se alinează foarte bine eforturilor făcute în direcția definitivării pachetului pentru lumea energetică. Ne deplasăm de la un sistem centralizat și bazat pe combustibili fosili spre un sistem mai descentralizat, unde consumatorii joacă un rol mult mai important și dețin instrumentele necesare creării, producerii și controlării cererii și ofertei care vizează direct și de care au directă nevoie. Un lucru care, din nefericire, în prezent încă este foarte, foarte limitat. În ceea ce privește scopul general al raportorului, cred că într-adevăr ne duce în această direcție și suntem pe deplin de acord. Ar fi o serie de aspecte de reliefat. Odată din perspectiva ecologică, componenta energiei regenerabile, pentru că este absolut esențial dacă vrem ca resursele energetice să participe activ la piață vrem uh, uh, piețe pe termen scurt care să permită și transferurile transfrontaliere, lucru care ar, lucra, uh, care ar fi în avantajul consumatorilor și producătorilor deopotrivă. Deci nu vrem ceva care să avantajeze doar producătorii, ci vrem să fie ceva și în folosul consumatorilor. Eu vin dintr-o insulă foarte mică, în Malta, un astfel de, o astfel de inițiativă este importantă pentru regiunile insulare și pentru statele membre mai mici, care sunt mai dependente decât uh, statele mari de acest comerț transfrontalier. Și de aceea am dorit să subliniez în mod deosebit acest punct. Pavel a menționat și acest aspect, uh, integrarea piețelor, pentru ca să putem uh, permite o participare activă și pe planul energiilor regenerabile, la nivel transfrontalier. E un aspect esențial menționat în aviz, dar care ar trebui eventual să fie mai întărit puțin în text. În același timp, apreciez uh, trimiterea la siguranța aprovizionării. Una fără alta nu se poate și ambele sunt esențiale dacă vrem într-adevăr o piață pe deplin funcțională care lucrează în avantajul consumatorilor în general. Uh, echilibrarea responsabilității pentru integrare de plină e o componentă importantă și și aceasta trebuie să fie subliniată în documentul uh, uh, comisiei noastre. Noi suntem Comisia de Mediu, sigur, dar aici sunt avantaje directe pentru energie regenerabilă și pentru mediul din diferitele state membre. Apreciez în mod deosebit trimiterea la comunitățile locale ale energiei și ideea că acești consumatori care nu se implică nu sunt dezavantajați, să în același timp trebuie să ne asigurăm că există stimulente adecvate care să uh, uh, convingă pe oameni să participe activ la aceste inițiative. Dorim o capacitare a celor care, într-adevăr, pun pe picioare și organizează aceste comunități locale. Mă bucur că se menționează aici consumatorii vulnerabili în ideea că toți consumatorii trebuie să fie bine informați pentru a lua deciziile adecvate. De multe ori suntem într-o situație în care consumatorii nu cunosc foarte bine informațiile necesare, nu știu cât pot consuma, nu știu în ce mod își pot uh, planifica consumul de electricitate, astfel de măsuri ar fi în avantajul consumatorilor și a mediului. De asemenea, trebuie să subliniem uh, recursul la electromobilitate. Este viitorul în materie de vehicule și asta ne duce direct uh, la ce se spune la vizul legătură cu această piață. Ne putem asigura că prin deciziile noastre putem promova electromobilitatea în statele membre. Vă mulțumesc! Mulțumim. Acum doamna Colucci, din partea Comisiei. Good morning. Uh, thank you, Madam Chair. Bună dimineața și mulțumesc, doamnă președintă. Ne bucură sprijinul oferit de raportor propunerii comisiei și mulțumim comisiei dumneavoastră pentru modul în care ați primit propunerea comisiei și ideea de a plasa cetățenii în centrul acestei tranziții energetice am luat notă de îngrijorările uh, raportorului uh, și solicitarea de a clarifica anumite condiții, de a asigura condiții echitabile pentru noi protagoniști, cum ar fi agregatorii și comunitățile locale și, foarte important, verificarea notei de plată pe care o primește consumatorul. De aceea am înțeles solicitarea de a defini mai bine situațiile de urgență atunci când se intervin eh, în sensul reglementării prețurilor. Însă, îmi dori să atragem și noi atenția asupra unor elemente din propunere care ar putea avea efecte contrare în sensul mm, protecției consumatorilor și a concurenței libere. O primă observație vizează noi protagoniști, agregatorii, cum îi numim noi. Aceștia au fost menționați repetate rânduri astăzi pentru că sunt uh, un uh, protagonist deosebit de important. În prezent, uh, nu se folosește pe deplin acest răspuns la cerere și de aceea am introdus o serie de dispoziții. Înțelegem din propunerea făcută că se are în vedere un sistem de plăți compensatorii de la agregator către celelalte părți. În inițial, propunerea comisiei vedea agregatorii ca o parte responsabilă pentru acest echilibru, pentru că toate interacțiunile relevante în direcția asigurării unui echilibru al sistemului trebuiau avute în vedere. Și de aceea am constituit un astfel de mecanism. Să considerăm că plățile, plățile reglementate, care depășesc costul mecanismului de echilibrare, nu ar trebui să fie reglementate. acest lucru nu va reflecta costurile reale și beneficiile reale. De exemplu, e mică șansa ca avantajele acestui demand response să poată fi uh, luate în calcul în mod corect. De aceea considerăm că există un risc foarte mare ca aceste compensații reglementate să fie uh, stabilite la un nivel prea mare și să devină un obstacol o barieră în calea dezvoltării acestui mecanism de cerere-răspuns. Și de aceea am propus aceste plăți reglementate între agregatori și furnizori. Și un alt aspect pe care aș dori să-l menționez vizează poziția operatorilor de sistem în materie de stocare și infrastructură de electromobilitate. Aceste entități eh, sunt reglementate, ar trebui să rămână un jucător neutri pe piață și considerăm că facilitățile de stocare și infrastructura pentru vehicule electrice ar fi mai bine să fie dezvoltate în contextul unei piețe concurențiale. Astfel de măsură ar duce la, un, la o utilizare mai eficientă pe plan economic a acestor dispozitive. Însă, implicarea DSO în uh, operarea de astfel de facilități ar trebui să fie ținută la minimum. De aceea noi, în propunerea noastră, permitem o astfel de intervenție doar în cazul unor probleme majore pe piață. Asta ar fi pentru noi garanția uh, că DSO se concentrează pe sarcina lor principală și anume uh, asigurarea funcționării rețelei de aprovizionare cu energie fără a interveni pe piață propriu-zisă, rămânând astfel neutri ca jucători pe piață. Al treilea element vizează taxele de transfer. Anumite state ca Franța, Italia, Belgia își protejează consumatorii interzicând orice astfel de taxă de transfer de la un furnizor la altul. Propunerea în forma actuală le va forța să-și schimbe legislația și să permită astfel de taxe de transfer al contractului. Efectul ar fi negativ, pentru că am văzut că pe aceste piețe consumatorii s-au bucurat pe deplin de posibilitatea de a trece mai ușor de la un consumator la altul. În final, problema aprovizionării cu energie, sărăcie energetică, menționată repetate rânduri și, într-adevăr, e important că în propunere să se găsească un echilibru adecvat între dezvoltarea pieței și condiții echitabile pentru zonele unde aprovizionarea cu energie este o problemă. Am apreciat uh, interesul în inform, a informa consumatorii mai bine. Articolul uh, lasă foarte multă marjă de manevră statelor membre care pot uh, defini politicile alternative nu specifică modul în care statele membre trebuie să financeze alternativele de conectare prin bugetul general, ca o politică socială sau prin alte metode. Noi nu avem nicio poziție fermă în acest sens, însă evident, dacă decid varianta socializării acestui demers, aceasta este o alternativă care ar trebui să rămână posibilă, pentru că alternativa ar fi ca aceste costuri să fie suportate doar de consumatorii care sunt cei mai la risc de deconectare, cei care nu-și permit să plătească nota de plată. Propunerea, amendamentul propus ar afecta negativ acest demers în contextul în care cei mai săraci ar putea să primească cele mai echiparate note de plată. Vă mulțumim, domnul Poț. Mulțumesc, doamnă președinte. În încheiere vreau să menționez uh, câteva lucruri care au fost evocate azi aici. Vreau să Mulțumesc celor care s-au referit la producția pescară redusă și la regenerabile. E vorba de proporționalitate, de responsabilitate partajată pentru rețele de transmisie, pentru securitatea investițiilor și întreținerii. Apoi, sigur, ehm, consolidarea poziției consumatorilor, da, stabilitatea prețurilor e importantă Sper că vom putea coopera. Mulțumim uh, și pentru, ce, și pentru menționarea susținerii pentru inovare și sigur că voi coopera și în legătură cu stocare și capacitatea de stocare, unul din lucrurile foarte importante din acest raport, apoi sărăcia energetică, dar e una din prioritățile noastre, așadar vă stau la dispoziție în vederea cooperării E bine să menționăm că sărăcia energetică uh, e un term care a fost uh, dezvoltat de grupul socialiștilor și democraților în ultima legislatură. Apoi, uh, cele menționate de vezi în legătură cu obiectivele. Aici nu sunt atât de convins că acest regulament e locul pentru a vorbi despre asta, sau în fine, această directivă, de fapt, e locul diferit. Dar putem putem discuta dacă să menționăm sau nu obiectivele în acest document. Încă nu sunt foarte sigur, pentru că, pe urmă, e vorba de modul în care dorim să arate piața și despre asta este regulamentul. Eu cred că trebuie să vorbim despre stabilitate, despre fiabilitate, despre rezistența întregului sistem al pieței. Asta trebuie să fie obiectivul nostru principal. Da, doamna, nu tehnologia care să fie neutră, inovare și siguranță, da, trebuie să fixăm și aceste obiective. Doamna Grostet a menționat uh, și domnia sa mecanisme pentru capacitate care trebuie dezvoltate și să fie echilibrate de asemenea Să nu fie cumva un paravan pentru subvenții. Nu putem să fim de acord să se întâmple așa ceva. Deci susțin aceste mecanisme ca un fel de măsuri de tranziție de la tehnologii cu consum ridicat de carbon la cele cu consum scăzut de carbon, dar să nu fie o formă ascunsă de subvenționare. Mulțumesc și domnului Caputo și doamnei Dali. Sper că putem conlucra chiar și mai bine în legătură cu participarea cetățenilor, ca să o prioritate a grupului SND și piețele de electricitate pe termen scurt, dar sunt foarte importante. Și apoi, în legătură cu cele spuse de reprezentanta Comisiei, vreau să-i mulțumesc mai întâi pentru cooperarea încă de la început, uh, care s-a desfășurat foarte bine și sper că va continua uh, tot în acest fel. În legătură cu compararea realități, situații din uh, diferitele state membre, lucru menționat de dumneavoastră, sigur, trebuie să avem o uh, abordare europeană echilibrată, nu doar în, cum să spun, vechile state membre, ci și în referimentele noi state membre. Sunt diferențe și între nord și sud, diferențe între est și vest. Trebuie să ținem cont de toate acestea. Pentru că Cred că și Comisia trebuie să aibă o abordare prin care să integreze pe toată lumea. Să nu aibă abordare centrif- de tip centrifug. Lucru important nu doar pentru Parlament, ci și pentru Comisie, pentru că dumneavoastră aveți misiunea de a integra, nu de a crea un efect centrifugal în Uniunea Europeană. Însă eu vă stau la dispoziție să discutăm modele, cum anume pot influența realitatea anumite modele în condiții diferite, în funcție de uh, realitățile din statele membre. Și vă mulțumesc pentru tot ce ați spus și sper că putem coopera și în continuare. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, mulțumesc, termenul pentru depunerea amendamentelor 29 iunie. La orele 11 se va vota acest raport pe 6 noiembrie la Comisia Envi. Bun, iar acum trecem la următorul punct, pe perioada de zi, un raport a doamnei Coneșna, acordul de modificare a protocolului de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Kigali. Încep, sigur, prin a da cuvântul doamnei Coneșna. Coneșna, doamna raportoare. Děkuji, paní předsedkyně, vážené, vážení kolegové. Mulțumesc, eh, doamnă președinte, pentru că mi-a dat cuvântul, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Eh, protocolul de la Montreal se referă la substanțele eh, care epuizează statul de ozon. E un rezultat al, al unor șapte ani de negocieri complicate și unele țări, cum ar fi India și China, inițial au rezistat la orice schimbare, însă modificările de, de la Kigali vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2019 dacă măcar 20 de țări uh, ratifică instrumentul și asta și cu referire la intenția părților de a ratifica cât mai curând posibil uh, această modificare. Uniunea Europeană trebuie să acționeze lucrurile ca să arătăm că susținem această modificare, să motivăm și alte țări, mai ales cele în curs de dezvoltare, Uh, mai ales având în vedere ceea ce face la ora actuală administrația SUA. Modificările constau în a uh, include și uh, substanțele HFC pe lista substanțelor care epuizează statul de ozon ca să fie reflectate suficient în protocol. Sunt utilizate în spume, instalații de aer condiționat și așa mai departe, au fost introduse ca înlocuitori pentru CFC-uri și alte substanțe care epuizează statul de ozon și Acestea au fost, da, reduse pentru că s-a pus în aplicare acest protocol, însă rezultă că HFC, a, aceste substanțe sunt de o mie de ori mai puternice decât substanțele pe care le-au înlocuit, așa încât și ele trebuie reduse cât mai rapid posibil. E o primă fază uh, din 2019 până în 2023 în țările dezvoltate și apoi uh, și în țările în curs de dezvoltare vor avea o fază de reduc reducere acestor substanțe HFC uh, între 2028 și 2031 și apoi producția va fi stopată. Acceptând modificările de la Kigali, Uniunea Europeană își va arăta clar angajamentul de a contribui la îndeplinirea acestor obiective, la fel ca și a celor din acordul de la Paris. E vorba de uh, un pas important, uh, global și obligatoriu pentru a menține tem- uh, creșterea temperaturii sub 2 grade, conform acordului de la Paris, deci trebuie să cerem tuturor statelor membre să încheie procesul de ratificare conform calendarului. Salut decizia Regatului Unit, care chiar cu tot uh, procesul Brexitului a convenit să ratifice modificarea de la Kigali. Deci vă rog să susțin această modificare prin votul de mâine. Mulțumesc! Uh, Mulțumim, doamnă Coneșna, și acum au cuvântul raportorii din umbră. Vă rog, aveți cuvântul. Domnul Faria, Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi de toate mulțumesc uh, doamnei raportare pentru uh, munca făcută cu acest dosar foarte important. Sigur, la cea de-a 18 reuniune a părților la protocolul 2016 la Kigali, de fapt a 28-a reuniune, a, s-a decis abolirea treptată a consumului de hidrofluorocarbur, HFC, și apoi modificarea protocolului de la Montreal pentru a suprima, a elimina toate substanțele care dăunează atmosferei. Deci e vorba de a stopa producția și consumul de hidrofluorocarburi, HFC, pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. Și asta mai ales în țările în curs de dezvoltare. Uh, modificat de la Kibali, va, Kigali va intra în vigoare în ianuarie 2019, uh, dacă măcar 20 de țări ratifică acest instrument. Trebuie ca Uniunea Europeană să se angajeze mm, pe calea ratificării acestui instrument și aceste modificări, tocmai ca să fie un exemplu pentru cele în curs de dezvoltare. De aceea Uniunea Europeană trebuie să joace un rol de lider în materie și să ratifice cât mai rapid posibil acest instrument. Asta în cadrul întregii sale politice politici energetice. E cu atât mai important să transmitem acest mesaj al Uniunii Europene, cu cât, uh, iată, Statele Unite se retrag din acordul de la Paris și din acest motiv e important să spunem că Uniunea Europeană și China au reafirmat faptul că vor ratifica modificarea de la Kigali cât mai rapid posibil. E un pas foarte important în lupta împotriva schimbărilor uh, și a încălzirii climatice și de aceea acest instrument trebuie uh, ratificat în toată Uniunea Europeană pentru a uh, contribui la lupta împotriva emisiilor de dioxid de carbon și în cadrul obiectivelor de dezvoltare durabilă. Mâine dorim uh, să uh, aprobăm această ratificare rapidă, după cum a spus doamna raportare, și sper că toată lumea va susține această poziție și că întregul Parlament va susține respectivul raport pentru ca ratificarea să se facă cât mai rapid posibil. Întregul dosar să fie închis cât mai uh, rapid posibil și să trecem la treabă într-adevăr. <clears throat> Mulțumesc, doamna Dali. Mulțumesc, vorbesc în numele lui Ion Lain, care e raportorul nostru din umbră pentru acest raport și în numele său vreau să spun mai întâi mul- să mulțumesc domnului Cronietna pentru uh, proiectul său de recomandare pe care grupul nostru îl susține, uh, pardon, o susține și uh, subliniem că uh, trebuie ca acțiunile împotriva schimbărilor climatice să fie o prioritate de top pentru Europa și pentru uh, întreaga lume, mai ales în aceste zile, că în ultimii ani în Europeană Eh, s-a angajat să găsească un acord la nivel internațional pentru a include eh, substanțele HFC în protocolul de la Montreal și acum eh, ratificarea rapidă a nivelului de la Kigali trebuie să fie o obligație clară a Uniunii Europene, Comisia noastră și apoi plenarea Parlamentului ar trebui să-și acorde consimțământul și să dea un semnal clar partenerilor noștri globali că noi suntem angajați în lupta împotriva schimbărilor climatice. Anul acesta ă, se împlinesc 30 de ani de la acordul de la Montreal. Credem că este un succes din punct de vedere al protecției mediului. Acordul de la Kigali din octombrie anul trecut a fost un alt pas important în acest proces și a demonstrat angajamentul global ă, spre protecția planetei noastre. Modificarea de la Kigali este și un pas concret și o punere în aplicare concretă a codului de la Paris, pentru că eliminarea treptată a HFC-urilor va împiedica o creștere uh, cu 0,5% grade Celsius a temperaturii. Și uh, acest angajament trebuie uh, implementat rapid. Statele membre trebuie să-și uh, respecte angajamentele de a reduce producția și consumarea substanțelor HFC statele membre UE trebuie să și ratifice uh, amendamentul de la Kigali pentru că acesta să intre în vigoare cât mai rapid. Noi considerăm că Uniunea Europeană ar trebui să dea exemplu și să elimine HFC-urile cât mai curând posibil pentru a proteja mai bine clima și a fi și un exemplu la nivel internațional. E important să arătăm că Uniunea Europeană e angajată pentru a face tranziția pentru alternative uh, durabile, fezabile, profitabile și sigure. Noi trebuie să fim ambițioși ca să fim și competitivi în domeniul uh, răcirii uh, inovative pe linie cu protecția mediului și acest proces uh, este și un model pentru alte domenii de protecție a climei unde ceea ce facem noi putem, poate încuraja acțiunea globală. Deci grupul socialiștilor și democraților își acordă sprijinul uh, proiectului de aviz și vom și vota în acest fel mâine. Mulțumesc și acum în numele al de are doamna Riz. Mulțumesc, doamna președinte, voi încerca să fiu succintă să nu repet ce s-a mai spus deja. Nu e un dosar controversat, măcar o dată. Liberalii pe care îi prezint astăzi uh, vor vota în favoarea acestui document. E clar, nu vom depune amendamente, vom susține total pe doamna Coneșna raportarea noastră. Sigur, susținem și faptul că miza este foarte mare. E urgent să se ratifice această modificare de către statele membre. Lupta care a început acum 25 de ani cu acest protocol de la Montreal uh, pentru refacerea statului de ozon Iată, și arată roadele. Am citit în toate documentele experților înaintea dezbaterii că uh, gaura în, în statul de ozon a, s-a diminuat uh, pe o suprafață egală cu suprafața Indiei. Iată, un, iată că ne amintim acum 25 de ani erau tot felul de dezbateri, era altă lume, altă epocă. Principala Problema era gaura în statul de ozon, nu era acea luptă cum, care este astăzi uh, împotriva schimbărilor climatice. 98% din substanțele care afectează statul de ozon au fost eliminate. Amendamentul de la Kigali din 2016, deci e practic uh, ultimul pas esențial uh, pentru a elimina hidrofluorocarburile, HFC-urile, care, mă rog, nu dăunează direct stratului de ozon, însă sunt niște gaze cu puternic efect de seră de 14.000 de ori mai puternice decât dioxidul de carbon. S-a spus că se găsesc mai ales în aparate de climatizare, frigidere, aerosol, spume și alte produse. Deci e bine că se lărgește sfera de aplicare a protocolului la Montreal și dacă va fi pus în aplicare complet, ar putea evita până la uh, 0,5 la 0,5 grade Celsius de încălzire a, a planetei. E foarte importantă. Ar fi un, echivalentul emisiilor de Germaniei până în 2050. Deci e urgent ca statele membre să ratifice modificarea Raportarea noastră a vorbit despre acest lucru. Trebuie să ne gândim la ce se întâmplă în Statele Unite, că eh, John Kerry era apărător al climei, dar nu știm ce se întâmplă cu administrația Trump. Iată, e o retragere pe plan global, eh, se retrag de pe întreaga agenda de luptă împotriva schimbărilor climatice. Întreb Comisia ce atitudine are SUA față de, acest, de această modificare a protocolului de la Montreal. Nu știu dacă ne spune ceva Comisia. Mulțumesc. Mulțumesc acum domnul Eichhout. Mulțumesc, doamnă președintă. Un lucru este doamna Auken, care era raportare din umbră pe acest raport, dar e practic un consens aici, în general. Vedem, mulțumim doamnei Conecina pentru că a întocmit acest raport, se va bucura de sprijinul nostru total. E, da, o poveste de succes, uh, modul în care legislația europeană poate fi un exemplu pentru acțiune globală Cred că e foarte important să subliniem asta. A fost una din uh, puținele legi pe care le-am avut în ce privește acțiunea pentru protecția climei în fostul uh, nostru mandat și a avut un impact imediat asupra negocierilor uh, internaționale și a dus la succesul de la Kigali de anul trecut. E totuși un exemplu. Uneori oamenii se întreabă, oare trebuie Europa să facă una alta aici? Vedem că Europa, când are rol de lider, poate fi un exemplu pozitiv pentru acțiune la nivel global. Unii oameni de știință au calculat că dacă această modificare de la Kigali se pune în aplicare 100%, poate duce la o încălzire cu mai puțin de jumătate de grad Celsius, după cum s-a spus deja. Și iată, e un impact uh, vizibil dacă Uniunea Europeană nu ar fi acționat dinainte, cu siguranță dezbaterea la Kigali ar fi fost altfel și nu știu dacă ar fi fost și obținut rezultatul. Așadar, uh, vreau să subliniem acest lucru. Am o întrebare către comisie, pentru că după ce vom ratifica această modificare a protocolului de la Montreal, uh, se va aștepta și implementarea de plină a, uh, a modificării de la Kigali și în Uniunea Europeană și există o chestiune legată de licențe, importuri și exporturi în amendamentul de la Kigali. Știm că în legislația europeană asta nu se pune în aplicare 100%. Ne putem referi la sistemul de cote, dar nu e un sistem de trasa, cu trasabilitate și doar pentru importuri. Am avea nevoie de trasabilitate. Întreb Comisia în ce măsură se pot asigura că noi punem în aplicare și acea parte a modificării de la Kigali. Kigali, mă scuzați, după ce sperăm că uh, va fi ratificată rapid și vom susține această ratificare. Mulțumesc și acum domnul Pedicini. Mulțumesc, eh, doamnă președinte, și mulțumesc și eu colegii Conecina pentru munca sa. Eh, cu protocolul de, de, de la Montreal eh, se interziseseră hidrofluorocarburilor din producția de frigidere, aerosol, spume. Hidrofluorocarburilor, hidrofluorocarburile iată, au o putere de încălzire, din păcate, de o mie de ori mai mare ca cea dioxidului de carbon. Deci uh, s-a stopat uh, lărgirea uh, găurii din statul de ozon, însă se sporea încălzirea globală. Deci sper că pe viitor, măcar cei care se ocupă de problema statului de ozon să vorbească cu cei care se ocupă de încălzirea globală, ca să nu se adopte măsuri contrarii. Pentru noi, modificarea de la Kigali e o oportunitate, după cum a spus și domnul Eichhout, pentru a căuta un nou model de decarbonizare, pentru că hcr le pot fi substituite cu substanțe naturale pe care le avem la dispoziție din punct de vedere tehnic și avantajoase din punct de vedere economic în toate aparatele de răcire industriale. Deci, e o ocazie foarte bună, dar trebuie să și profităm de ea, pentru că pentru noi poate fi posibilitatea de a fi în în prim planul luptei pentru adoptarea tehnologiilor cu emisii scăzute de carbon. Mulțumesc și doamna Dornanu, ultima intervenție. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și doamnei Coneșna pentru prezentare. Hidrofluorocarburile sunt gaze cu efect de seră și sigur că trebuie eliminate treptat din producție, însă aș vrea să subliniez două uh, lucruri care cred eu sunt importante. În primul rând uh, vreau să reamintesc că gazele HFC inițial trebuia să înlocuiască în mod durabil clorofluorocarburile, CFC-urile, care au fost substanțe interzise prin protocolul de la Montreal din, uh, pentru că ele contribuiau la lărgirea greurii din statul de ozon. Deci am înlocuit CFC-urile cu HFC-urile, care și ele, din păcate, sunt o amenințare de planetei pentru că contribuie la sporirea efectului de seră. A, modificarea de la Kigali, așadar, își dorește eliminarea treptată a HFC-urilor. Dar va trebui să fim atenți ca să înlocuim HFC-urile cu gaze alternative care sunt într-adevăr durabile și care nu au efect de seră și, uh, la fel ca multe alte acorduri internaționale, adoptarea protocolului de la Kigali de către Uniunea Europeană e și simbolică, pentru că e bine să reamintim că încheierea acordului a fost negociată de statele membre și protocolul a fost semnat de 197 de state și va fi ratificat de statele membre ale Uniunii Europene. Acordul de la Kigali, deci, Întâi de toate e rezultatul unei cooperări internaționale a statelor părți ale protocolului de la Montreal. Thank you very much. Mulțumim și acum ai contul reprezentantul Comisiei, domnul Owen. Thank you, uh, Madam Chair. Vă mulțumesc, doamna președinte. Bună ziua tuturor. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc raportoarei pentru raportul său redactat într-un mod foarte eficient și eficace și care ajunge la niște concluzii foarte clare și care ne va fi util pentru a încheia cât mai repede acest dosar, pentru a ratifica uh, această modificare cât mai repede posibil, astfel încât și Consiliul să-și încheie, uh, să se achite de temele de acasă la începutul toamnei și să transmită notificarea oficială cât mai repede după aceea. Știți că statele membre urmează un uh, calendar puțin diferit, însă să sperăm că până la urmă vor reuși să recupereze uh, terenul pierdut, astfel încât uh, înaintea termenului limită din 2019 să putem încheia acest dosar. Câțiva colegi au adresat câteva întrebări. În primul rând, este vorba de atitudinea Statelor Unite ale Americii vis-a-vis -vis de acest protocol și modificarea sa. Din câte am înțeles noi, fuseseră, avuseseră un rol de lider în trecut. John Kerry, de exemplu, a fost un susținător puternic al acestei cauze și până acum nu dispun de dovezi, de informații care să-mi spună că uh, cei care se ocupă de acest uh, dosar în Statele Unite ale Americii și-ar fi schimbat uh, părerea. Ne vom întâlni cu partenerii americani peste câteva săptămâni la bancă, cu ocazia cu care am putea înțelege dacă lucrurile s-au schimbat sau nu. Uh, din uh, discuțiile purtate până acum, până acum uh, nu am perceput o schimbare a atitudinii. Apoi, a doua întrebare s-a referit la punerea în aplicare acestui amendament. În termeni generali, Uniunea Europeană este într-o poziție bună pentru a respecta modificările impuse datorită regulamentului existent. Apoi, în ceea ce privește autoriza- au, emisiile de autorizații și raportarea. Mecanismul de raportare trebuie să fie puțin modificat pentru a alinia normele existente și apoi când vine vorba de emiterea autorizațiilor, așa cum cunoaște uh, situația este cunoscută de toată lumea, protocolul nu, def, nu definește ce, ce anume este o autorizație. Am spus că trebuie să schimbăm sau suntem în pe, în momentul în care schimbăm uh, mecanismul de, rap- de raportare, tocmai pentru a respecta și cerințele legate de autorizație. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult, doamna Conecina. Nu știu dacă doriți să mai adăugați ce, uh, ceva. Da, aș dori doar să mulțumesc uh, tuturor colegilor care au participat la această dezbatere și sunt convinsă că mâine vom obține un rezultat bun, unanim pentru a arăta care este poziția noastră în fața statelor membre și în fața întregii lumi. Mulțumesc tuturor. Termenul limită de depunere a amendamentelor este astăzi la ora 17 și mâine vom avea votul. Să sperăm că în iulie vom ajunge cu votul în plenară. Și acum putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi pentru a reduce gradul de acidifiere eutrofii zare și, nivelul de, și nivelul de ozon troposferic. Eu sunt raportoare pe acest uh, dosar și aș dori să vă explic pe scurt contextul acestei uh, propuse decizia Consiliului. Cred că știți că după ce am uh, discutat uh, revizuirea directivei privind plafoanele naționale de emisii, poluarea aerului am înțeles că polarul are un impact uh, important asupra mediului conjurător, economiei și a sănătății publice. Pentru a îmbunătăți calitatea aerului, Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa și statele membre au lucrat împreună pentru a preveni și pentru a reduce în mod treptat poluarea în în uh, Europa și în 1979 a semnat această convenție asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanță lungi, LRTAP. Convenția a fost extinsă prin opt protocoale, printre acestea protocolul de la Göteborg își propune um, reducerea acidifierii, eutrofizării și ozonului uh, atmosferic prin stabilirea unor plafoane pentru anumite substanțe poluante. În 2010 Um, câteva protocole au fost uh, actualizate pentru a reduce, pentru a actualiza, de fapt, aceste plafane pentru particulele fine în substanție, inclusiv pentru negrul de fum. Și aceste modificări trebuie să fie ratificate de părțile semnatare acestei convenții pentru a le transforma în uh, norme obligatorii. În Uniunea Europeană, protocolul de la Gutenberg este respectat prin Um, directiva NEC, a plafoanelor naționale de uh, emisie, care, va, care, a intrat, care a intrat în vigoare în 31 decembrie 2016. Cred că modif- ratificarea modificării acestui protocol va fi deosebit de bună pentru protejarea sănătății uh, publice și, drept urmare, salut proiectul de decizie a Consiliului și propun ca și Parlamentul uh, să-și dea consimțământul. Și pe acest uh, dosar există și raportori din umbră, cărora o să le dau acum cuvântul. Dom- primul este domnul Paulucci. Domnul Paulucci, vă rog. Grație. Mulțumesc, doamna președintă. Uh, foarte rapid, e vorba de o ratificare a amendamente care uh, se bucură de acordul nostru. Modificarea protocolului de la Göteborg care năsprește limitele și care permite intervenirea și în legătură cu alți agenți poluatori. E vorba de o modificare care merge pe calea cea bună și de aceea se va bucura de sprijinul nostru. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Paulucci. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Paulucci, doamna Garling. Vă mulțumesc, doamna președintă. Nu mai am nimic de adăugat. Sunt de acord și aștept cu nerăbdare ziua în care cetățenii nu vor mai fi afectați de poluarea aerului. Mulțumesc foarte mult! Nu știu dacă cineva din partea ALDE dorește să ia cuvântul. Doamna Conecna. Nu? Puteți să spuneți pur și simplu că sunteți de acord. Domnule, ai, caut? Intervenția nouă, vă rog. Da, aș putea să spun că nu sunt de acord, ar fi un lucru cu totul nou, dar profund greșit și incorrect, pentru că sunt de acord cu această punere în aplicare a modificării și aveți dreptate, doamnă președintă. Uh, Uniunea Europeană pune în aplicare aceste modificări prin plafonarea națională de emisii. În dosarul pe care l-am discutat înainte, Uniunea Europeană a avut un rol de lider, ceea ce uh, atras după sine acțiuni globale, pe când în uh, acest dosar atitudinea statelor membre a fost să nu meargă dincolo de protocolul de la Göteborg și acțiunea globală pe acest dosar uh, lipsește. Dacă statele membre ale Uniunii Europene nu-și asumă acest rol de lider, este o anumită uh, Uh, dezamăgire din acest punct de vedere, însă pe acest dosar o să fim de acord cu uh, propunerile dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Eichhout, domnule Pedicini. Integrativă. Ehm, Și noi, desigur, sprijinim această modificare. De ce? Din ce motive? Este bine să considerăm că negrul de fum este un agent de poluare pe termen scurt. Însă, discutând despre poluarea globală, trebuie să ne gândim și la recentele decizii luate de președintele Trump. Dacă într-adevăr Statele Unite ale Americii se bazează în continuare pe cărbune ca sursă primordială de energie electrică, nu vor respecta acordurile globale și până la urmă nu doar cetățenii americani vor plăti un preț, ci toată lumea va plăti acest preț. Și Europa trebuie să uh, adopte cu curaj orice inițiativă um, privind uh, reformarea relațiilor comerciale cu Statele Unite ale Americii, cum ar fi TTIP. Și mă gândesc la toți cei care uh, discută despre protejarea mediului conjurător și sunt în același timp acorduri cum este TTIP. Și este un lucru valabil și pentru uh, CETA. Deci nu putem să ne plângem că Trump s-a retras de la acordul de la Paris, uh, susținând în același timp acorduri de liber schimb ca TTIP și CETA, pentru că dacă nu cădem în ridicol. În numele Comisiei, domnul Anders, la cuvântul. Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult pentru activitatea noastră pe acest dosar. Ne bucură faptul că această decizie de ratificare progresează pentru că, așa cum s-a uh, menționat deja în dezbaterea de până acum, propunerea Comisiei datează din decembrie 2013. În momentul respectiv a fost uh, publicată ca făcând parte din pachetul unor, uh, unui aer mai, uh, aer mai curat și existau și alte două propuneri legislative, uh, directiva plafoanele naționale de emisie, uh, și directiva privind uh, instalațiile centrale electrice cu capacitatea medie, care deja au fost uh, adoptate și au intrat în vigoare. Însă, din momentul respectiv, doar trei părți semnatare acestei convenții au ratificat aceste modificări, inclusiv Statele Unite ale Americii și este important ca această decizie care va permite Uniunii Europene să ratifice protocolul să fie adoptată cât mai repede posibil. Ratificarea de către Uniunea Europeană va permite statelor membre să meargă pe această cale a ratificării și va permite uh, și statelor din centrul și estul Asiei să urmeze exemplul Uniunii Europene și sperăm, de urmare, ca această decizie să permită o intrare, o intrare în vigoare cât mai rapidă a protocolului modificat. Și nu putem decât să insistăm, așa cum a făcut-o unii din antevorbitori, asupra faptului că o cooperare activă cu state terțe pentru reducerea acestor emisii transfrontaliere este de o importanță crucială. Studii uh, recente ne-au indicat că creșterea poluării atmosferice din state cum ar fi uh, India și uh, China are un impact și asupra poluării din Uniunea Europeană, datorită faptului că acești agenți uh, de poluare uh, um, ajung, pot să străbată distanțe uh, foarte lungi. Deci această convenție asupra polării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi și alte uh, organizații internaționale ar trebui să uh, sprijinite mai mult. Salutăm călduros recomandarea dumneavoastră și sperăm că votul de mâine va avea un rezultat pozitiv. Și pentru a, răspund, a răspunde unei chestiuni menționate de domnul Eichhout, privind faptul că statele membre nu au mers uh, dincolo de protocolul de la Göteborg în momentul în care au negociat uh, directiva privind plafo- plafoanele naționale de, emisie, este un lucru adevărat pentru 2020. Însă, noua uh, directivă NEC prevede angajamente pentru statele membre pentru anul 2030 cu angajamente mult mai stricte decât ce se prevede în uh, protocolul actual de la Göteborg. Vă mulțumesc foarte mult pentru că sprijiniți acest uh, dosar. Dacă cineva mai dorește să depună amendamente, poate face până la ora 17 astăzi. Mâine vom vota la Comisia Invi și să sperăm că în septembrie în plenară. Și vă mulțumesc foarte mult. Acum putem trece la următorul punct o serie de obiecții în temeiul articolului 106. Condițiile de um, a unor uh, substanțe active și este vorba uh, tiametoxam, de imid, imidacloprid și de clotianidin. Și sper, doamnă Gerling, că le-am pronunțat bine în limba engleză. Mulțumesc raportoarei și vă dau cuvântul pentru a ne prezenta acest subiect. Vă mulțumesc. Nu o să încerc să pronunț cele trei uh, substanțe, o să le numesc neonicotinoide pur și simplu. Această propunere a Comisiei extinde restricția existentă în acest moment de la culturile atrăgătoare pentru albine la toate culturile. M-a surprins acest lucru pentru că există o speță pendinte despre uh, interdicția uh, actuală pentru că vizul EFSA încă nu a fost completat. Și la un eveniment la care am participat la începutul acestui an, în ianuarie, Uh, Centrul Comun de Cercetare ne-a spus foarte clar că măsurile actuale nu au avut un uh, efect pozitiv asupra uh, insectelor care polinizează florile. Există câteva circunstanțe în care Comisia și-a depășit prerogativele și consider că aceasta este situația acum. Articolul 21 de regulamentul PP permite Comisiei Europene să revizească și să schimbe un regulament doar dacă a ajuns la, conclu- la o concluzie în temeiul unor dovești științifice că criteriile de autorizare nu mai sunt respectate. Articolul 3.8.3 din anexa 2 spune că Comisia Europeană trebuie să demonstreze că există o evaluare de impact care spune că substanțele active uh, respective reprezintă un risc inacceptabil pentru coloniile de, al, de albine. EFSA a identificat riscuri importante reprezentate de aceste trei uh, substanțe active. Însă EFSA este uh, instanța care evaluează riscul și comisia este cea care trebuie să ia o decizie și comisia nu a demonstrat că aceste riscuri ar fi inacceptabile și că substanțele respective nu mai trebuie să respecte criteriile de autorizare. De fapt, această decizie se pare că se bazează pe lipsa de informație și Comisia nu a reușit să demonstreze că această propunere respectă principiul uh, proporționalității. O extindere a interdicției asupra tuturor culturilor va avea un impact uh, important asupra uh, agriculturii. Însă știm foarte bine că acțiunea Uniunii Europene trebuie să fie adecvată și necesară pentru atingerea activelor stabilite, ceea ce nu se întâmplă în acest caz. Nu există dovezi uh, clare privind, privind uh, faptul că aceste substanțe sunt foarte, foarte briscante. Uh, GSE ne-a spus că nu există dovezi în acest sens și uh, interdicția este extinsă și asupra culturilor care nici măcar nu sunt vizitate de uh, albină. Există măsuri care sunt uh, deja uh, în vigoare, care permit uh, un impact mai redus adus de aceste substan- uh, substanțe și Comisia Europeană ar fi putut să aștepte mai mult timp pentru a uh, dispune de suficiente dovezi uh, științifice. O comisie care nu respectă propriile, uh, avizul propriilor instituții nu contribuie la o bună reglementare. Și aș dori să întreb de ce nu a așteptat mai mult pentru a veni cu această propunere. Și dincolo de argumentele juridice și științifice, am și uh, un alt argument, și anume, Comisia Europeană nu s-a gândit la consecințele indirecte a, a propunerii, multe dintre acestea cu un impact negativ asupra mediului uh, înconjurător. În primul rând, o uh, folosirea mai extinsă a, uh, pesticidelor, de exemplu. Deci, un impact uh, negativ concret. Uh, pierderea, din punctul de vedere al uh, recoltelor și sporirea importurilor, drept urmare, a fost cu totul ignorată, pentru că dacă agricultorii nu pot cultiva anumite culturi pentru că uh, am interzis anumite substanțe utile culturilor respective, nu înseamnă că nu vom mai uh, consuma uh, produsele respective, acestea pur și simplu vor fi importate din exterior. Deci este o formă de uh, mutare, de uh, translocare a uh, emisiilor, să spun, a impactului uh, negativ a măsurilor noastre. Și uh, cumva există percepția că ne-am fi făcut uh, treaba, ne concentrăm toate eforturile asupra acestor substanțe neonicotinoide, despre care nu avem dovezi că ar fi o problemă și în urmă cu 5 ani îmi aduc aminte că um, în această comisie votam Um, o mai bună finanțare a proiectelor de cercetare care să examineze cauzele mortalității coloniilor de albine. Nimeni nu mai discută despre acest lucru, toată lumea discută despre neonicotinoide. Ceea ce cred că ne îndepărtează de problemele reale și cred că ar trebui să revenim la discutarea acestor Uh, probleme reale și să nu dăm vina pe un pesticid în legătură cu care nu avem dovezi concrete. Și mă îngrijorează faptul uh, că această abordare nouă este rezultatul unei unor presiuni ideologice. De curând am, am ascultat un coleg care uh, s-a referit la interesele de lobby a multinațional, multinaționalelor. Ei bine, uh, eu am senzația că se exercită presiuni lobiste din partea uh, ONG-urilor care susțin uh, care o atitudine îndreptată împotriva uh, pesticidelor, fără să ne spună cum vom reuși să ne hrănim pe viitor în lipsa acestor pesticide și fără a acorda atenția cuvenită uh, modul în care putem să folosim pesticidele cu uh, responsabilitate, pentru că astfel uh, ele sunt uh, folosite în mod țintit și elimină tratarea semințelor, uh, de exemplu. Uh, am discutat, tocmai am participat la 18 uh, triloguri privind uh, agricultura Uh, biologică și nu înțeleg de ce trebuie să interzicem aceste produse, pentru că mm, interzicându-le va trebui să recurgem la produse care s-ar putea să fie uh, și mai periculoase. Singurul motiv este că pur și simplu doriți să eliminați pesticidele din agricultura europeană. Dacă doriți acest lucru foarte bine, însă nu este ceea ce nu este convingerea mea. Însă dacă uh, sprijiniți această abordare pas cu pas, acest atac uh, treptat asupra, îndreptat uh, asupra folosirii unor uh, produse pesticide legitime, fără niciun fel de problemă. Și aș dori să vă atrag atenția celor care sunteți interesați de democrația participativă. Vă invit să participați la un eveniment organizat de mine această seară, numit Dovezile contează, la care vor participa foarte mulți experți care doresc luarea unor decizii uh, bazate pe dovezi uh, științifice. Vă mulțumesc, doamnă Gerling. La ora 11 trebuie să participăm la mm, ședința comună cu ITRE, unde vom discuta dosarul privind guvernanța energetică. Deci, vă dau la dispoziție doar un minut, pentru că avem o listă foarte lungă. Sau cum doriți să procedăm? Pot să nu dau cuvântul tuturor, însă oricum trebuie să fim atenți și la timp. Sau pur și simplu să vă rog să nu intrați în uh, detaliile acestui subiect. Trebuie să începem cu raportorii din umbră, în numele, în, uh, în numele grupurilor politice, domnul Lens, în numele PP. Ja, vielen Dank, Frau Vă mulțumesc, doamna Doamna președinte, o să încerc să fiu cât mai succint astăzi. Îl înlocuiesc astăzi pe colegul meu, Peter Iar, și aș dori să spun că sunt de acord cu obiecția formulată de colega noastră, Görling, din patru motive principale, importante pentru mine și pentru colegul meu, Iar. În primul rând, temeiul juridic folosit de, de, comis, de comisie, orientările generale um, este, sunt respinse de mai mult de trei ani de statele membre, deci nu este un temei juridic legitim. EFSA probabil abia în uh, noiembrie ne va prezenta părerea științifică vis-a-vis -vis de aceste neonicotinoide, care trebuie să fie punctul de plecare pentru o, o propunere. Comisia anticipează uh, Uh, decizia EFSA, apoi nu este vorba de o propunere de o propunere uh, proporțională pentru că ar trebui, de exemplu, să fie acoperită și uh, sfecla de zahăr. În al patrulea rând, pesticide, substanțe pesticide alternative nu există în toate, în toate uh, situațiile și nu oferă același grad de protecție ca și uh, neonicotinoidele. Acestea sunt uh, motivele principale ale colegului Iar și veți vedea că unii colegi din PPE vor reprezenta o părere diferită față de aceasta. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Guteland. Thank you, and I respect that we are... Mulțumesc, doamnă președinte. Înțeleg că nu avem foarte mult timp, am încercat să fac niște reduceri, dar vă rog la sfârșit să nu ne întrerupeți, pentru că e o chestiune deosebit de importantă pentru noi. Am pregătit o, această intervenție multă vreme. Cred că avem o problemă serioasă în Europa. Albinele mor. Am văzut rapoarte științifice care ne arată că substanțele chimice sunt uh, unul dintre motivele pentru care se întâmplă acest lucru. Comunitatea științifică spune în unanimitate că albinele sunt expuse la aceste substanțe chimice care sunt extrem de dăunătoare pentru ele, așa că aici nu sunt de acord. Substanțele interzise în Europa sunt considerate a prezenta un risc acut pentru albine și de aceea s-a impus o interdicție parțială pentru suspendarea temporară a utilizării acestor substanțe. Însă de atunci au ieșit și alte studii care confirmă că neonicotinoizii reprezintă un risc semnificativ pentru multe specii, nu doar albine, dar și fluturi, gândăcei și chiar păsări. Și sunt substanțe periculoase acestea. Concluziile nu fac decât să întărească argumentele pentru un moratoriu privind utilizarea acestor substanțe. Date fiind de noile descoperiri științifice privind acești neonicotinoizi, este important să sprijinim interdicția COM-ului și această instituție, într-adevăr, a făcut ceva concret pentru a proteja ecosistemul împotriva acestor substanțe și trebuie să îndepărtăm aceste substanțe din mediu. Toate datele ne arată că efectele periculoase asupra albinelor nu pot fi scoase din discuție. Trebuie să dăm curs principiului precauției și substituției pe care noi, Uniunea Europeană, totdeauna l-am subliniat. Și știm că și cetățenii ne cer acest lucru. Patru milioane și jumătate de europeni au semnat o petiție cerând interzicerea neonicotinoizilor. Cred că este important ca noi, Parlamentul și Comisia Envi, să vorbim în sprijinul protejării albinelor și a principiilor conform cărora doar acele substanțe chimice care sunt dovedite a nu fi periculoase pot fi utilizate în Europa. Domnul Florence. Doamna Gerling, știți că de mult uh, vă apreciez și că împreună am promovat câteva inițiative, însă astăzi drumurile noastre se Uh, se despart. Cred că ați fost uh, uh, orbită de activitatea de lobby a industriei chimice. Mulți dintre reprezentanții acestea îi vedeți aici în spatele, așezați în spatele sălii. Și haideți să trecem la, la, la aspectele practice. Neonicotinoizii sunt folosiți pentru a trata uh, semințele. Se creează o crustă împotriva Uh, în, în, în jurul uh, seminței respective și efectul de la, de la sfârșitul lunii mai până în august uh, se, deci în fiecare zi se emite substanța respectivă. Și în Parlament se discută zi de zi despre pierderea uh, biodiversității. Uh, avem tot felul de programe dedicate insectelor, albinelor și așa mai departe, care își pierd viața pur și simplu, adică nu mai au cu ce să se hrănească pentru că câmpurile europene au, sunt sunt moarte, au uh, decedat. Nu mai există o biodiversitate pe terenurile, pe câmpurile agricole uh, europene. Și v-ați referit și la, și la sfecla de zahăr și, ei bine, aceasta nu are, n-am știut că nu are flori, dar aceste substanțe pot rămâne în teren timp de uh, 3 ani și uh, tot ceea ce va fi uh, cultivat după aceea pe terenul respectiv uh, va fi afectat. Compania Bayer, a căror reprezentați, după cum am spus, sunt prezenți aici în sală în spate, a înțeles de mult timp că această combatere combatere a insecticidelor este abordarea greșită. Eu nu am nimic Uh, împotriva protejării uh, plantelor prin, uh, prin, prin aceste pesticide este utilă și, doamnă Gărling, vă rog, haideți exploatația mea agricolă, oricând veți vedea că se pot proteja plantele și în absența acestor substanțe neonicotinoizi. Și există foarte multe produse alternative la care putem recurge. Marii acestei lumi profită de această comisie pentru a vinde încă 2 ani aceste produse foarte toxice, pentru ca apoi peste câțiva ani să ne, produse un, uh, să ne, să ne prezinte un produs alternativ. Deci vă rog să nu vă lăsați uh, păcălită de, de această încercare. Dacă vă doriți ca și nepoții noștri în continuare să uh, vadă insecte pe câmpuri, trebuie să interzicem aceste substanțe. Uh, uh, Domnule Florence, uh, v-aș fi, aș fi apreciat dacă ați fi fost mai concis, ați vorbit peste trei minute, nu dați un exemplu bun colegilor. Doamna Conecina. Mulțumesc foarte mult, foarte pe scurt în ceea ce mă privește din partea întregului grup GUE-NGL, trebuie să vă spun că avem o poziție extrem de critică. Uh, nu ne place nici măcar ideea că discutăm ceea ce discutăm. Sigur, oricine poate sugera orice, dar uh, îi protejăm așa de mult pe producătorii de neonicotinoizi și pe, pe fermieri. Dacă așa, uh, asta e poziția noastră, hai să ne întrebăm ce facem fără albine în lume și în Europa nu o să mai avem nimic și se știe că neonicotinoizii omoară albinele. S-a demonstrat clar. Deci trebuie să avem mare grijă, pentru că în momentul în care distrugem aceste specii, le scoatem din ecosistem, nu mai rămâne nimic. Și dintr-o dată o să fim foarte surprinși cu toții când o să vedem că oricâte chimicale am aruncat pe acolo nu ne ajută cu nimic. GUE NGL nu o să sprijine niciodată astfel de obiecții care amenință biodiversitatea, amenință ecosistemele din întreaga Europa și din întreaga lume. Dacă ne putem apăra, haideți să ne apărăm pentru că este singura șansă pe care o mai avem pentru a proteja generațiile viitoare, nu generații de, de albine, ci generații, uh, generații întregi aparținând multor specii. Doamna mea, vă mulțumesc, doamna președintă. Iau cuvântul în nume personal, nu în calitate de uh, raportor din umbră pentru grupul ALDE. Eu sunt cu totul de acord cu colega uh, Gerling, îl întreb pe domnul Florenț Uh, care sunt produsele alternative la care s-a referit? Pentru mine este uh, important să avem dovezile științifice, valoarea științifică, de care încă nu dispunem. dispunem. Trebuie să mai așteptăm puțin. Uh, documentul uh, orientativ privind albinele este examinat încă de către Curtea Europeană de Justiție, a cărei sentință nu a fost pronunțată. Deci, din punctul meu de vedere, în temeiul informațiilor uh, de care dispun, nu există o alternativă la uh, tratarea uh, semințelor și nu există, nu există niciun fel de dovadă că tratarea semințelor ar fi atât de dăunătoare cât se afirmă. Până acum nu am văzut niciun fel de uh, studiu care să ne dovedească că aceste trei uh, substanțe au, un, au efectul amintit asupra, asupra albinelor. Deci haideți să discutăm plecând de la fapte, să ținem seama și de uh, dovezile științifice și sunt de acord cu obiecția doamnei Gerling. Eh, eh, Mulțumesc foarte mult, eh, foarte pe scurt din partea mea. Pe această temă ar trebui să recurgem la principiul precauției. Chiar dacă nu știm cu siguranță că substanțele sunt periculoase, adevărul e că populația de albine din Europa a scăzut foarte mult în ultimii ani din cauza incendiilor sau a insecticidelor utilizate în agricultură sau din alte motive. Trebuie să ne protejăm agricultura și trebuie să oprim proliferarea paraziților. În cazul neonicotinezilor, chiar dacă nu avem dovezi, principiul precauției ne spune, așa cum a spus și Judy Gerling, că ne-ar sugera că trebuie să votăm pentru mâine. Uniunea a interzis deja anumiți neonicotinoizi și sunt anumite studii care par să indice o corelație între utilizarea acestora și dispariția populațiilor de albine. Deci noi o să votăm pentru mâine. Dacă Floren, domnul Florenz va merge mâine pe un câmp uh, cu o mașină, o să vadă că nu are nevoie de ștergătoare de parbriz, pentru că nu o să fie insecte care îi se izbească de parbriz. În Portugalia însă nu s-ar întâmpla acest lucru pentru că acolo e plin de albine deocamdată. Domnul Hoitana, mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Noi avem o discuție politică pe teme care ar trebui să fie de resortul oamenilor de știință. E foarte important să avem o procedură bazată pe consiliere și comisia împreună cu experții decid dacă se poate face uh, așa ceva sau nu. Am uh, o serie de întrebări privind procedura adoptată și câteva întrebări în legătură cu raportul doamnei Gerling dată toată discuția privind eh, documentul orientativ, eh, privind albinele. Poate Comisia ne putea spune mai multe. Anumite state membre a, și Comisia a spus că acest document ar trebui să fie revizuit. În ce măsură acest lucru afectează decizia de interzicere a neonicotinoizelor? Apoi, în 2012, spune raportul, n-a fost o corelație între recursul la pesticide și populația în scădere, populația de albine în scădere. Se analizează această utilizare a pesticidelor sau se urmăresc uh, caracteristicile intrinsece ale produselor? Și nu se monitorizează utilizarea concretă a pesticidelor. Vreau să știu exact ce metodă se folosește și aș vrea să știu de ce interzicem acum o interdicție pentru uh, genul de recolte care nu atrag albine. De unde corelația aceasta? Vă mulțumesc. Domnul Eichhout. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi dați-mi voie să o felicit pe doamna Gerling, că acum, iată, s-a implicat și în obiecțiile la actele de punere în aplicare. Totdeauna am avut o poziție critică, dar Acum văd că v-ați, schimbat părerea și vedeți valoarea unei astfel de demers. Pur și simplu mă, mă bucur. Și mă bucur că se face o distinție clară între rolul EFSA, ca evaluator de risc și comisia, în calitate de decident. În alte dezbatere am avut senzația că n-ar trebui să ne luăm de fiecare dată după EFSA, dar iată, de această dată Julie Gerling face o distinție E un precedent pe care să-l menționăm uh, și cu alte ocazii de acum încolo. Acum, trecând la conținut, Julie Gerling spunea că unii oameni sunt mânați de ideologie. E adevărat. Dar sunt și alte ideologii decât cele la care se gândea Julie Gerling, pentru că dacă ne uităm acum la concluziile EFSA din ianuarie 2013, care vorbesc despre acut risc ridicat, în mai 2013, Comisia a luat o decizie promițând să vină cu o evaluare a unor dovezi suplimentare în timp de 2 ani. Comisia era obligată să facă ceva. Și EFSA a trecut la cercetări ulterioare, pentru că interzicerea din 2013 nu se referă la recoltă de iarnă, ci doar la cele de vară. Și acum și apoi, în octombrie 2016, EFSA a venit cu un raport suplimentar spunând că există risc și pentru recoltele de iarnă. Și pe baza acestor recomandări, Comisia dă curs principiului precauției. Unii l-au menționat, dar tot sprijină obiecția. Sincer, nu înțeleg această contradicție, pentru că dacă ne luăm după principiul precauției și dacă ne uităm la rapoartele științifice și dacă ne uităm la concluziile Comisiei, ce face comisia este perfect logic și obiecția nu stă în picioare. Și într-adevăr am, am impresia că obiecția aici se bazează pe ideologie și nu pe știință. Domnul Grip. Mamy do, czynienia z dwoma postawami. Jedni mówią zdecydowanie powinniśmy... discutăm aici de două aspecte dacă să interzicem această substanță și unii argumentează că avem nevoie de dovezi științifice suplimentare și de avizul EFSA. Eu consider că cel mai important este să avem o perspectivă obiectivă și dezbaterea de astăzi mi se pare puțin irațională. Se amintesc că pierderi pentru agricultură, anumite conse- consecințe dacă recurgem la alte uh, mijloace uh, de protecție a plantelor alternative și există și argumentele uh, amintite de domnul Florenț și de ceilalți. Mie mi se pare, după cum am spus, că avem nevoie de o abordare obiectivă, nu una Uh, bazată pe emoții. Decizia noastră trebuie să plece, de, să plece de la dovezile concrete și suntem obligați să luăm o decizie rațională. Și așa voi vota și mâine. Se exercită presiunea asupra noastră din partea a două tabere și se pune întrebarea dacă vocea managerilor este la fel de importantă ca și vocea, părerea celor care produc aceste substanțe sau a celor care le uh, folosesc. Aceasta este dilema cu care ne confruntăm. Există argumente pro, argumente contra și noi suntem cei care va trebui să luăm o decizie. Mulțumesc, doamna Dali. Thanks a lot, Chair. Um, Mulțumesc mult, doamna președinte. Mă bucur să aud că în Portugalia e plin de albine, pentru că în alte state membre categoric lucrurile nu stau așa. Mai ales dacă ne gândim la importanța albinelor pentru agricultura europeană și mondială din prezent și de din viitor. E necesar să păstrăm aceste colonii de albine pentru că sunt esențiale pentru noi ca societate și ca ființe umane. se tot vorbește de analize științifice și de studii științifice. Există studii științifice care ne arată că, de exemplu, neonicotinoizii pun în pericol nu doar albinele, ci și alte specii, cum ar fi flutele, fluturi, păsării, insectele de apă. Asta ne spune Universitatea la Sussex, un alt raport al Greenpeace, arată că studii efectuate într-o serie de țări indică scăderea numărului de colonii, mai ales lângă terenurile unde recoltele au fost tratate cu neonicotinoizi. Și albinele scad în, ca număr este tot. Trebuie să avem a, grijă și să acordăm atenție verdictului EFSA, care spune că, într-adevăr, albinele sunt la risc. Bun, aceste substanțe nu ar fi singurul motiv pentru declinul populației de albine, dar sunt unul dintre motivele pentru declinul populației de albine și cred că regulamentul Comisiei de interzicere a acestor substanțe este un prim pas spre stabilizarea populației de albine în Europa și trebuie să facem ceva, pentru că altfel noi tot primim informații care ne spun că aceste substanțe sunt un rău necesar, se pune presiune pe noi să aprobăm orice substanță utilizată în agricultură, chiar dacă există un astfel de risc ridicat și acest Parlament și această Comisie mai ales trebuie să ia o poziție fermă în acest sens. Domnul Beren din partea Comisiei. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Dați-mi voie să încep prin a sublinia că Doamna Gerling are perfectă dreptate. Orice rezoluție sau obiecte la o măsură trebuie să se bazeze pe depășirea de către Comisia puterilor acordate și nu suntem într-o astfel de situație. Noi operăm strict în cadrul definit în regulamentul privind pesticidele. Domnul Aicaud a subliniat acest lucru când s-a introdus uh, restricția pentru nicotinoizi în 2013 solicitanții aveau obligația de a oferi date care să confirme și să demonstreze că ce se utilizează în continuare se utilizează în condiții de siguranță. Materiale primite după aceea, conform EFSA, arată că aceste substanțe nu sunt sigure. Comisia, prin urmare, nu are de ales, este obligată să ia măsuri și să uh, revizuiască restricția anterioară, nemai aprobând acele utilizări care nu sunt demonstrabil sigure urmărim uh, îndeaproape procedura, respectăm procedura din regulament. Doamna Gerling menționa studiul uh, GRC, care tipurile arăta că nu sunt efecte benefice asupra polenatorilor. În opinia mea, este o distorsionare a concluziilor acelui studiu. Acest studiu a presupus uh, intervievarea producătorilor agricoli, pentru a vedea cum au reacționat la interzicerea din 2013. Într-adevăr, ei au uh, recurs la alternative, deci afirmația că nu există alternative este eronată. Apoi, producătorii agricoli au fost rugați să comenteze, să spună doar ce părere au despre aceste efecte. Însă nu s-a măsurat concret impactul restricțiilor asupra sănătății albinelor și asupra prevalenței populației de albine. Doamna Gerling a spus că principalele probleme semnalate de EFSA sunt, țin de deficiența, de lipsa de date și nu dovezi concrete. Principiul regulamentului este că utilizarea sigură trebuie demonstrată, nu invers. Asta nu s-a întâmplat, prin urmare concluziile EFSA sunt perfect clare. S-a vorbit și despre documentul orientativ privind albinele, utilizat de EFSA. Documentul anterior, documentul EPO, este recunoscut a fi complet depășit pentru că nu prevede analiză de risc pentru genul de tratare a solului de care vorbim noi. Prin urmare, documentul orientativ al EFSA este cea mai solidă bază științifică pe care avem în prezent Domnul Hautama întreba dacă revizuirea acestui document ar afecta decizia noastră. E mult prea speculativ această întrebare. Eu nu știu în ce măsură, dacă se decide o revizuire, ce schimbări va presupune aceasta. Domnul Hautama mă întreba în legătură cu atractivitatea pentru albine a acestor recolte, mai ales când e vorba de sfeclă de zahăr, raportul să spune că da, acestea atrag albine pentru că nu, a, nu s-a putut conchide cu siguranță că acest lucru nu se întâmplă. În cazurile pe care le discutăm noi, EFSA a spus foarte clar că există un risc și pentru recoltele viitoare care vor fi plantate după recoltarea sfeclei de zahăr. Substanța rămâne în sol și este asimilată de celelalte plante cultivate ulterior. Doamna Gerling spunea că ar fi trebuit să analizăm impactul asupra producției agricole și pierderile respective care ar duce la importuri sporite și că ar fi trebuit să facem și astfel de studii de impact. Așa ceva nu este prevăzut în regulament. Dacă am fi făcut așa ceva și dacă am fi prezentat aceste motive, atunci ne-am fi depășit într-adevăr mandatul și atribuțiile de punere în aplicare. Înțelegem dorința doamnei Gerling de cercetări ulterioare în materie de sănătate albinelor și a polinatorilor în general. Acest lucru se poate face în contextul orizontului 2020 și Parlamentul a aprobat un proiect pilot pentru investigații ulterioare referitor la sănătatea albinelor în corelație cu uh, poluarea și pesticidele și Comisia elaborează un plan de acțiune pentru polinatori. Domnul Haltoma a mai avut o întrebare și anume dacă ne concentrăm doar pe proprietățile intrinsece ale substanțelor active sau dacă monitorizăm utilizarea pesticidelor. Da, facem acest lucru. Există o directivă privind utilizarea durabilă a pesticidelor și Comisia va prezenta un raport în acest sens în toamna acestui an, prezentând uh, nivelul punei în aplicare și obiectivele deja atinse. Da, uh, cu alte cuvinte, ne uităm la utilizarea concretă, nu la proprietățile intrinsece ale substanțelor. Și cu aceasta știu că nu mai am timp, ar mai fi multe de spus, dar mă opresc. Câte albine sunt pe lume, atâta timp ne-ar mai trebui și noi. Nu. Doamna Gerling acum. Însă vă rog uh, să fiți concisă. Am să încerc să fiu concisă. Mă așteptam să aud tot ce am auzit. Poate că tonul a fost puțin uh, intempestiv uneori și vă mulțumesc uh, din inimă pentru asta. Acum aș putea să stau 20 de minute și să demontez argumentele prezentate unul câte unul, Domnul Guteland spunea precauție și substituție. Nu e vorba de substituire nicăieri. Ar fi timpul să ne gândim la revizuirea legislației de protecție a plantelor pentru a urmări efectele substituției. pentru că, clar, neonicotinoizii rămân în sol, însă produsele alternative vor rămâne în sol la fel de mult timp. Deci efectul de substituție este nociv. De ce nu ne gândim la aceste chestiuni? Tehnic, aveți dreptate, nu apare în legislație acest lucru, însă ar trebui să fie uh, și mă întreb de ce colegii nu se entuziasmează așa de mult la gândul acesta al substituției pe cât o fac în alte cazuri. N-am să mai merg punct cu punct, le mulțumesc colegilor care sunt atât de interesați de această temă și așteptăm votul. Votăm mâine. Acum vă invit să mergeți în 4Q2 pentru ședința comună cu Comisia I I3.